Good afternoon, my dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Suntem doar câțiva în sală. Dar cred că putem începe. So let me open an agenda with item. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci trecem la punctul 2, comunicarea de președintelui. Interpretarea este făcută în toate limbile, de asemenea se transmite pe internet toată întâlnirea noastră și va avea loc și o, o poză de grup la sfârșitul acestei întâlniri. Este ultima ședință pe care o avem împreună, de aceea sunteți invitați uh, toți uh, membrii să ne întâlnim la ora 12, când se termină ședința, toți uh, membrii plini și supleanți. Și după aceea va avea loc și un cocktail organizat de mine și de restul colegilor la șase jumate la Bruxelles, la parter, la restaurantul deputaților. De asemenea, toată lumea, inclusiv uh, personalul, secretariatul, sunt invitați. Trecem acum la punctul 3, aprobarea proceselor verbale. de la reuniunile din 23-25 iunie 2008, 21-22 ianuarie 2009, 9-11 februarie și de asemenea 16-17 februarie și întâlnirea de pe 16 martie. Toate aceste procese verbale se consideră a fi adoptate dacă nu se prezintă obiecții până la sfârșitul întâlnirii noastre. Iar procesul verbal al întâlnirii de astăzi și acelei de mâine vă vor fi trimise pentru a fi adoptate în formă scrisă. Punctul 4. Standarde de calitate și siguranță referitare la organele umane destinate transplantului. Vom deschide dezbaterea dând cuvântul doamnei Bropels, care este raportoare. Vă rog, doamna Bropels. Mulțumesc, Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în special să mulțumesc pentru că ați fost de acord să puneți acest punct pe ordinea de zi, deși este una dintre ultimele întâlniri ale noastre. Cred că este important să avem măcar un prim schimb de opinii pe această temă. Deși nu sunt prea mulți colegi prezenți, dar sunt convinsă că cei care sunt aici sunt într-adevăr interesați de această chestiune. Transplantul și uh, donarea de organe au trecut printr-un proces lung în Uniunea Europeană, cred că de aproximativ 10 ani, dacă nu mă înșel, Prin tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeană a primit puteri, competențe pentru a lua măsuri în ceea ce privește calitatea și siguranța țesuturilor și a organelor. În ceea ce privește celulele și țesuturile, am făcut progrese foarte rapide și în anul 2003 și 2004 am adoptat directive pe această temă. Însă, în ceea ce privește organele, decizia s-a luat la acel moment că procedura va fi una diferită pentru organe. Și, iată, procesul a fost mai lung din această cauză. Pentru că transplantul de organe și donarea de organe este o chestiune foarte delicată și complexe și au existat uh, multe divergențe de păreri între statele membre, ei bine, toate acestea cred că au justificat acest proces mai lung. Uniunea Europeană și mai mulți membri ai acestei comisii au cerut comisiei și au încurajat de mai multe ori să facă propuneri pentru a avea reguli comune și pentru o mai mare cooperare la nivel european. De aceea, am salutat atunci când în mai 2007 Comisia ne-a prezentat o comunicare pe această temă. Erau trei obiective ale acestei comunicări. În primul rând, instrumentul legislativ pentru calitate și siguranță, un al doilea punct, un plan de acțiune și un schimb de bune practici între statele membre și un al treilea element care se referea la măsurile pentru a preveni traficul de organe. Domnule președinte, cred că putem spune că am lucrat din greu în această comisie și am pregătit o rezoluție pe care Parlamentul a adoptat-o pe 22 aprilie anul trecut. Colegul meu, domnul Adamu, era raportor din partea comisiei noastre la acel moment și a, a realizat un raport excelent. Principala temă a acestei rezoluții era aceea de a găsi soluții pentru provocările existente și pentru a crește numărul donatorilor în Europa și aceasta într-un context de siguranță. Organele salvează vieți omenești în fiecare zi în Europa, însă știm cu toții există o problemă pentru că nu există destui donatori și atunci mulți europeni mor în fiecare an pentru că nu au cum să primească organele de care au nevoie. Iată de ce în acea rezoluție Parlamentul spunea că Uniunea Europeană are un rol important de jucat în acest sens. Anul trecut, în luna decembrie, Comisia și-a publicat propunerea de directivă și de asemenea planul de acțiune. Și pe 3 decembrie, înainte de a fi publicat acest text, am fost informați de către comisie și de către experții comisiei în cadrul unei dezbateri de la Parlament. Și cu acea ocazie salutasem faptul că se părea că Comisia ținuse cont de multe dintre sugestiile făcute de Parlament. La sfârșitul lunii decembrie eu am fost numită raportor pe această temă și cu acea ocazie am discutat propunerea Comisiei cu mai mulți actori implicați. Guverne, autorități, medici, reprezentanții ai mediului de afaceri, organizații europene și reacțiile lor au fost în principiu pozitive. Ceea ce trebuie să facem acum este să analizăm mai în detaliu aceste propuneri și să încercăm să le îmbunătățim atunci când este nevoie. Aș vrea de asemenea să spun, domnule președinte, și cred că colegii vor fi de acord cu mine că, din păcate, nu avem timp la dispoziție pentru a, face, a trece prin tot acest proces de luare a deciziilor înainte să termină mandatul nostru. Am numit un raportor pentru această directivă, dar nu și unul pentru planul de acțiune și acest lucru cred că este o greșeală din partea noastră. Pentru că acesta va rămâne pe viitorul mandatul legislativ. Însă ambele propuneri, de fapt, merg mână în mână în ceea ce privește conținutul lor și de aceea cred că e păcat că nu le putem dezbate împreună. Dar, mă rog, trebuie să acceptăm situația așa cum este. Aceasta este, deci, contextul pentru care am hotărât să avem doar o dezbatere care să ne îndrume un pic și să ne pregătească și să nu avem un proiect uh, de rezoluție și sper că această dezbatere să fie una constructivă. Sper ca toată lumea să fie avut timpul necesar să citească textul, care a fost deja tradus în toate limbile, așa că nu vi voi prezenta acum în detaliu. Aș vrea doar să salut faptul că acest text are o abordare destul de generală și asigură că măsurile necesare în ceea ce privește calitatea și siguranța organelor și a transportului de organe vor fi implementate în același timp de către toate statele membre. În același timp, se oferă destulă marge de manevră autorităților naționale de supraveghere pentru a interpreta și aplica aceste reguli. Există câteva puncte pe care aș vrea să le analizez acum împreună cu dumneavoastră. Puncte care consider că ar trebui clarificate sau dezbătute. Un prim punct. Foarte important este ca flexibilitatea să fie introdusă în această rezoluție. Aceasta este o cerință esențială care ar trebui să fie introdusă și în directivă și în rezoluție. Anumite părți ale acestei propuneri, de exemplu programele naționale de calitate și anexele, sunt foarte detaliate. Și Mă bucur să văd că anexele nu au trecut prin procedura de comitologie. Ele pot fi actualizate mai târziu dacă se fac progrese la nivelul științei medicale. De asemenea, anexele includ toate listele și prevederile necesare pentru ca medicii să aibă instrumentele și informațiile necesare pentru a lua hotărârea dacă un organ sau nu un organ este potrivit sau nu pentru transplant. Am înțeles că există persoane îngrijorate în această privință, există îngrijorări că ar putea apărea prea multă birocrație. Poate în această privință comisia ar putea să ne lămurească un pic lucrurile. Un al doilea lucru care este important în această propunere este relația între autoritățile naționale și organizațiile europene de schimburi de organe. Cred că competențele care au fost acordate autoritățile naționale sunt foarte ambițioase, deși la ora actuală nu există astfel de autorități. De aceea cred că este important să vedem dacă schimburile între autoritățile existențe, existente și organizația europeană există sau nu. Și, în al treilea rând, trebuie fă făcută legătura între această legislație și legislația existentă. Situația foarte delicată și sistemul care există la ora actuală oferă anumite derogări care sperăm să fie regăsite și în raportul referitor la îngrijile de sănătate transfrontaliere ale colegului Bowis și pe care îl vom vota mâine. S-ar putea să apară multe probleme în această privință. care ar putea afecta în mod negativ chestiunea tratată în raportul meu. Deci trebuie să analizăm acest punct al derogărilor. Un alt punct important, delimitarea câmpului de aplicare a directivei. În anumite domenii, acest câmp de aplicare a fost aplicat în mod foarte restrictiv și am întrebat de ce procesul de alocare a organelor este menținut în afara domeniului de aplicare a directivei. Și de asemenea nu se vorbește de rezultatele în urmă transplantului. Wel verwezen wordt naar een, een netwerk dat de commissie zou kunnen opzetten Uh, În articolul 20 se vorbește despre rețeaua creată între autoritățile naționale pentru a face un schimb de bune practici. Din punctul meu de vedere, acesta ar fi locul ideal pentru a putea dezbate cele mai bune practici medicale care ar putea duce la împlinirea obiectivului acestei directive și anume îmbunătățirea calității și siguranței organelor pentru toți pacienții din Uniunea Europeană și pentru a crește de asemenea numărul organelor disponibile. Există de asemenea un schimb de metode pentru a preveni respingerea de organe un lucru care s-a discutat deja în rezoluția noastră și cred că și acest lucru ar trebui să se reflecte în acest document. În ceea ce privește definițiile, unele dintre ele cred că ar trebui analizate mai cu atenție, de exemplu, ce este un organ și caracterizarea făcută donatorilor și organelor. Am putea adăuga câte ceva aici pentru a ne asigura că tehnologiile de vârf în ceea ce privește transplantul, uh, așa cum este definit în articolul 25, poate fi implementat. Și există și donarea în cursul vieții. Cred că e vorba de articolul 13 și acolo ar trebui să fim un pic mai clari, să, uh, fim, să fie spuse lucrurile cu mai mare precizie pentru că nu se poate face niciun fel de plată pentru o astfel de donare în timpul vieții, un lucru pe care de altfel l-am susținut în rezoluția noastră de anul trecut. De asemenea, insistăm asupra faptului că statele membre ar trebui să fie în stare să definească ele singure condițiile în care se face plata pentru donări și această plată trebuie să fie un fel de compensare și de rambursare a costurilor. O compensare a tuturor dezavantajelor pe care persoana le are de suferit în urma donării organului. Deci acest lucru trebuie clarificat. Un ultim punct, registrele și trasabilitatea. Aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor două elemente în special atunci când e vorba de lupta împotriva traficului de organe. Ne-am putea gândi la un sistem european de identificare, de exemplu, și există deja un proiect care a început în acest sens la nivelul uneia dintre organizații pentru schimburile de organe, care cred că n-ar putea ajuta. și am putea discuta despre acest element și în cadrul planului de acțiune. Doamnelor și domnilor, în încheiere aș vrea să vă spun că această directivă și planul de acțiune reprezintă un pas important înainte și ne pot ajuta pentru a crește numărul donatorilor în Europa, însă aceasta în condiții de siguranță. Totuși, Cred că această chestiune ar trebui tratată într-un context mult mai larg și ar trebui să vedem și care sunt uh, motivele pentru care e nevoie de astfel de transplante. Recent ne-am întâlnit cu un grup de lucru pentru sănătatea uh, rinichilor și ni s-a spus că că există 250.000 de europeni care au nevoie de un transplant de rinichi în Europa. 10% din europeni suferă de o boală de rinichi cronică și dacă această boală nu este detectată la timp și tratată, mulți dintre aceștia ar putea avea nevoie de uh, o donare de organe de un rinichi pe viitor. De aceea trebuie să ne grăbim pentru a trata aceste boli cronice ale rinichilor, de asemenea bolile cardiovasculare și alte boli care au de-a face cu donarea de organe. Mulțumesc, domnule președinte, și aștept să aud comentariile și sugestiile sau întrebările colegilor mei și sper să avem o dezbatere constructivă. Thank you very much indeed, uh... Vă mulțumesc foarte mult. De obicei, dau cuvântul raportorilor din umbră, din partea grupurilor politice. Nu prea multe nume pe listă. Uh, sper însă că vor susi. Permiteți-mi acum să dau cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna Patricia Buco, uh, șefa Direcției Generale Sanco. Uh, vă rog să luați cuvântul, doamnă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că dorim să mulțumim doamnei raportor pentru această analiză foarte utilă a propunerii Comisiei în ce privește calitatea și siguranța organelor. Doamna raportor a trecut în revistă principalele puncte și salutăm dezbaterea pe această temă. Înainte de toate, aș dori să spun că am observat că doamna raportor salută propunerea Comisiei și, de asemenea, consideră că această propunere ar trebui și lasă suficientă flexibilitate statelor membre pentru ca ele să o poată pune în aplicare fără a schimba sau a-și periclita propriile sistemele naționale în cazul în care aceste sisteme există. În ce privește clarificările necesare, aș dori să încerc să uh, răspund la cele șapte puncte care au fost ridicate. Primul punct vizează flexibilitatea necesară, însă cu o notă respectiv că unele puncte au fost poate prea mult detialate, mai ales în ce privește programele naționale de siguranță. De asemenea, lista testelor și a caracteristicilor din anexă. Referitor la programele naționale de politici, noi considerăm că e important ca aceste programe să existe și ele să aducă ceva indicații, poate nu chiar detaliate, în ce privește așteptările, pentru că, așa cum conchidea doamna raportor, uh, unul dintre obiectivele indirecte și insist asupra cuvântului indirect datorită faptului că temeiul juridic nu ne permite să o facem direct, însă unul dintre obiectivele uh, indirecte este să reducem uh, traficul cu organe umane și un aspect foarte important în acest sens este să avem sisteme performante care să poată fi verificate și auditate. Și astfel, uh, Uh, îngreunăm existența potențialilor uh, traficanți și de fapt noi asta încercăm uh, să evităm un astfel de trafic. Anexa și caracterizarea organelor pe care o conțină, conține se bazează pe rezultatele unui studiu comandat de către comisie săvârșit de anumiți experți și care reflectă situația actuală și, conform informațiilor noastre, aceste teste sunt în derulare și estimăm că um, personalul medical poate să folosească aceste uh, evaluări de risc. Deci noi nu facem noi evaluări de risc, însă uh, noi considerăm că uh, risc, evaluarea de risc trebuie făcută de personalul medical pe baza informațiilor furnizate de noi în ce privește relația între autoritățile competente și organizațiile de uh, transplantare. Articolul 32 al uh, propunerii recunoaște existența celor două instanțe menționate și stabilește un fel de relație între cele două entități, deci autoritățile competente pot delega uh, organizațiilor de transplantare o o serie din uh, uh, misiunile sau din sarcinile efectuate în uh, traficul uh, sau în, don, în, pardon, în donarea de organe. De ce problema mobilității transfrontariale a pacienților nu a fost abordată aici, pentru că propunerea noastră se referă la calitatea și siguranța organelor, Poate, în fine, putem vorbi și de mobilitatea organelor, însă nu dorim să ne referim și la mobilitatea pacienților, pentru că acest subiect este abordat de un alt cadru uh, cu care sunteți la curent. În anumite situații se spunea că, la punctul 4, că uh, sfera de aplicare este prea limitată și că o serie de organe, alocările de organe au fost excluse. Și aici, încă o dată, noi încercăm să asigurăm un echilibru însă între ce uh, e necesar pentru siguranța uh, pacienților uh, și ce trebuie lăsat la latitudinea statelor membre. Și acest sistem de alocare de organe ține mai mult de subsidiaritate și de organizațiile din sistemele naționale din statele membre. De asemenea, am constatat și o temere în legătură cu respingerile de organe. Nu știu dacă mă înțeles foarte bine, dacă e vorba de respingere de organele pentru transplanturi sau uh, uh, respingere de către pacientul uh, care trebuie să facă transplantul. În primul caz, respingerea de organe se, s-ar baza pe evaluarea de risc, la care mă refeream înainte. În ce privește Um, lipsa de medicamente în legă, um, care poate fi la uh, baza unui, uh, unei respingeri de organe. De asemenea, e vorba de un alt cadru, cel uh, referitor la produsele farmaceutice am încercat să menținem consecvența între anumitele cadre și definițiile pe care le-am inclus în această propunere și să ne asigurăm că aceste definiții sunt compatibile cu definițiile din directiva privind țesuturile și celulele. E foarte important ca textele adoptate într-un termen scurt, cel puțin, să fie compatibile și faptul că caracterizarea organelor ar putea fi actualizată prin procedura de comitologie Uh, reiese foarte clar din articolul 25 uh, și de aceea nu am repetat tocmai în această uh, idee de a simplifica legislația încercăm să evităm repetiția aceleiași necesități sau aceleiași posibilități de prevederi, tocmai pentru a evita confuzia. La punctul 6 luăm act de problema compensațiilor la care se referea doamna raportor. În acest punct, la acest punct, Comisia considera că nu e de competența calității și asiguranței organelor să se ocupe de această problemă, deși ea a fost inclusă în directiva privind țesuturile și celulele, nu în propunerea inițial, inițială, ci ulterior. Și am luat notă de acest lucru. Iar în ceea ce privește problema traficului, așa cum spuneam la început, scopul nostru nu are cum să fie un obiectiv direct, deci propunerea noastră nu își propune direct să combată traficul de organe, deși indirect, așa cum spuneam, îngreunăm uh, viața uh, traficanților și de aceea ne asigurăm că contribuim astfel la evitarea sau cel puțin la reducerea, la minimum, um, reducerea traficului de organe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Poate ar fi bine să profităm de prezența reprezentantului din partea uh, a domnului Giovanni Butarelli, care reprezintă Autoritatea Europeană de privind protecția datelor. Poate dorește să ia cuvântul. Doriți? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și doamnei raportor pentru faptul că ne dă această posibilitate nouă uh, controlului european privind protecția uh, datelor să participăm la um, acest schimb de opinii după ce propunerea a fost uh, adoptată în 5 martie. Această propunere a fost de, de, de directivă, a fost în centrul atenției noastre și a președintelui nostru Peter Hastings și continuăm Uh, să o monitorizăm îndeaproape. Noi ne ocupăm de datele personale. Datele personale ale persoanelor în viață, care câteodată pot fi foarte delicate. Procesarea datelor relevante bazată la nivel, făcută la nivel național în statele membre, e reglementată de legislația națională care pune în aplicare Directiva Generală, Directiva 95, 40, 46. Această propunere a pus noi probleme, respectiv protecția datelor uh, um, donatorilor și a primitorilor de organe. Deci noi, în general, sprijinim această propunere, deși încurajăm adoptarea unor amendamente concrete în ce privește protecția datelor. Anumite prevederi ale acestei propuneri trebuie să fie armonizate pentru a ține cont de scopurile obiectivele acestei inițiative. Suntem conștienți de faptul că, pe de o parte, trebuie să avem un echilibru între o directivă suficient de flexibilă, așa cum s-a documentul de lucru al, în documentul de lucru al raportorului, și nevoia subliniată de către Comisia Europeană și de organizația noastră de a avea o politică detaliată care vizează cel puțin anumite aspecte legate de procesarea datelor personale. Însă, în ce privește anonimitatea, confidențialitatea, uh, securitatea datelor, trebuie să adoptăm un cadru clar uh, neambigu. E vorba de uh, uh, un limbaj foarte specific cu un sens foarte clar și așa cum am subliniat în declarația noastră de presă din 5 martie care este publicată pe pagina noastră internet, protecția datelor nu este o piedică în calea unui transfer eficient și rapid de organe. Din contră, protecția datelor este un aliat bun pentru a crește calitatea informațiilor, uh, responsabilitatea și disponibilitatea informațiilor. O parte din comentariile noastre care au fost incluse în avizul din 5 martie sunt pentru o schimbare de limbaj, deci de formă și nu de conținut în această propunere. De asemenea, sugerăm o consolidare a gradului general de securitate pentru ca directiva să includă și anumite referiri la măsuri de siguranță specifice, de exemplu, uh, logging-ul, encriptarea Uh, evaluarea de risc uh, făcute de organisme independente, auditurile independente. De asemenea, trebuie să ne gândim și la viitor și să ținem cont de nivelurile diferite și de posibilitățile diferite de a face ca datele să fie anonime sau pseudo-anonime, mai ales în contextul dezvoltării noilor tehnologii. Constatăm cu satisfacție că propunerea include o referire la în ce privește nevoia de a consolida autoritățile de protecție, protecție națională a datelor, mai ales în ce privește transferul de date înspre uh, state terțe. De asemenea, mai există o referire foarte importantă în uh, uh propunere, articolul 18, uh, punctul 2, litera F, în ce privește cooperarea între autoritățile competente și autoritățile de protecție a datelor la nivel național. E o regulă foarte importantă pentru că, după cum puteți constata, autoritățile de protecție a datelor mențin competențe importante uh, referitoare la verificarea prealabilă a datelor personale sau uh, autorizarea anumitor modalități. Și mă apropii de sfârșit, domnule președinte, un alt aspect foarte important în avizul nostru se referă la politicile de acces, dreptul de acces și diversele posibilități în acest sens. Însă, observația cea mai importantă din avizul nostru se referă la trasabilitate, la anonimitate anonimat. Știm că scopul acestei propuneri este să asigure un nivel mai bun de trasabilitate a informațiilor. Trebuie să avem un uh, sistem de identificare a donatorului foarte performant. Deci fiecare donator să poată fi identificat. Deci, în consecință, persistă ambiguitate în anumite expresii pentru că anonimatul, conform directivei 9546, înseamnă, de fapt, date uh, imposibil de identificat și deci persoane ident- imposibil de uh, diversificat, de identificat. Noi aici vorbim despre uh, siguranța anumitor informații și nu despre confidențialitate. E vorba de informații despre donator, deci nu suntem pentru uh, anonimat total. Deci, în avizul nostru, veți uh, găsi anumite sugestii în ce privește anumite considerente și anumite articole. Și, în mod clar, suntem, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru contribuții eventuale suplimentare, la fel ca și uh, pentru părțile implicate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumim. Am văzut că raportorul din umbră din partea raportorilor este în sală și o întreb dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc domnului Behels pentru documentul uh, pe care l-a propus. Uh, sunt de acord cu dânsa. Am lucrat pe acest subiect în alt context. Uh, știu că um, are multe informații pe această temă, că a făcut multe eforturi. Documentul uh, este foarte bun. Suntem cu toții de acord cu obiectivele acestei directive și anume să sporim cantitatea de organe disponibile, să facem transplantele mai accesibile și mai sigure și să avem și un uh, sistem de transport al organelor cât mai bun pentru în avantajul celor care au nevoie de ei și să existe o rețea între um, organizațiile naționale de acest tip uh, și standarde de calitate și siguranță a donațiilor de organe și de procurare, evaluare și selectare a organelor Acestea sunt esențiale, la fel ca și sistemul de trasabilitate, pentru care va oferi mai multă siguranță și o mai bună, uh, un control mai bun al sistemelor. Lucrurile trebuie să se îmbunătățească în acest domeniu, dar trebuie să continuăm și să facem ceea ce facem între timp. Cred că este important să protejăm donatorii, pentru a asigura anonimatul și să creăm registre. Sunt uh, de acord cu aproape toate măsurile propuse de doamna raportor, care se regăsesc de altfel și în propunerea comisiei. Sunt sigură că putem chiar îmbunătăți aceste propuneri. Nu știu dacă în această um, legislatură sau în următoarea, deci în principiu sunt de acord cu propunerile, dar în unele domenii cred că sunt de acord cu doamna Breckers, dar nu știu sigur dacă am înțeles exact ce s-a spus. Cred că dânsa știe că în Uniunea Europeană nu există standarde de siguranță și calitate comune pentru transplantul de organe și uh, că acestea variază mult de la o țară la alta. Având în vedere că vom adopta o directivă în acest domeniu, în domeniul asistenței medicale transfrontaliere, aș vrea să întreb pe doamna Brepels dacă este de acord că în directiva pe care o vom vota mâine trebuie să existe o excepție prevăzută pentru uh, transplantul de organe, pentru că standardele sunt diferite, după cum am spus, de la o țară la alta și diferențele dintre statele membre s-ar putea înrăutăți dacă nu există o excepție prevăzută în directiva pentru îngrijirile de sănătate transfrontaliere. Nu știu dacă asta a spus și doamna Broepels, dar ea aș spune că din întregul raport, singura problemă care, deci singurul detaliu care îmi creează dubii este acesta. Deci aș dori ca doamna raportor să-mi răspundă. Mulțumesc. Gracias. Thank you very much. Mulțumim. Mm, domnul Andreev uh, a cerut și cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamnei raportor, pentru această propunere de raport foarte bine pregătit. Uh, cu toții avem aceleași obiective și anume ca mai multe organe să fie disponibile în Uniunea Europeană pentru transplanturi. Dar, bineînțeles, numărul acestora nu depinde doar de calitatea și securitatea transplanturilor, deci de prevederile regulamentelor în acest domeniu. Este important ca statele membre să, pună, să facă aceste transplanturi și mi-aduc aminte o situație în care în uh, Letonia un tânăr s-a sinucis când a aflat că transplantul de ficat prevăzut pentru el a fost uh, anulat pentru că nu existau suficienți bani. Ministerul nu avea destui bani pentru această operație și aș vrea să o întreb pe doamna raportor în ce măsură atunci când am pregătit aceste documente am folosit normele existente ale organizațiilor internaționale, ale Consiliului Europei, de exemplu, care are deja o convenție mm, adoptată pe această temă în 1997. Există o anexă la aceasta special, care erau prevăzute special transplanturile și am lucrat la această instituție și țin minte că perioada de pregătire a acestui document a fost una foarte lungă și experți din toate statele membre au uh, participat la aceasta. Um, a fost vorba de un uh, proces pas cu pas. Poate am putea folosi ce s-a făcut la Consiliul Europei, având în vedere că Uniunea Europeană este cosemnatară a acestei convenții și nouă, noi state membre ale Uniunii Europene au semnat și ele convenția. vechile state membre nu au semnat încă toate uh, convenția și deci uh, nu susțin nici această anexă, dar aș vrea să spun că acest document este foarte important și acest lucru cred că trebuie să regăsească în documentul nostru și nu văd că uh, acesta ar fi uh, menționat. Thank you very much. Mulțumesc, domnule profesor Andres. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau din nou cuvântul uh, doamnei Tia Breppels uh, pentru ultimele observații. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și reprezent reprezentanților Comisiei eh, și Biroului European de Protecție a Datelor, precum și colegilor care au luat cuvântul. Ca reacție la ceea ce a spus eh, doamna Brunco, aș eh, vrea să vă spun că atunci când a vorbit despre adăugirile la obiectivele directivei um, în unor elemente legate de respingerea transplanturilor. Bineînțeles, metodele folosite de medici și specialiști pentru a lupta împotriva uh, respingerii organelor de către pacienții care uh, primesc aceste transplanturi și există o legislație în uh, domeniul produselor farmaceutice în acest domeniu. Poate că nu ne-am înțeles prea bine și trebuie să mai discutăm aceste detalii. Aș pune câteva mici întrebări domnului Butarili, domnule președinte, dacă îmi permiteți. În documentele de la Biroul pentru Protecția Datelor se vorbește despre anonimat uh, și trasabilitate. Aceste două elemente sunt, merg destul de greu unul cu altul pentru că anonimatul este important între donator uh, și cel care primește organul. Nu autoritățile trebuie să autoritățile pot să cunoască originea organelor, deci este importantă trasabilitatea, dar poate trebuie să facem o diferență între cine sau pentru cine trebuie ca sursă să fie anonimă. Deci poate că e nevoie de trasabilitate pentru autorități, doar uh, și doar anonimatul între donator uh, și cel care primește organul este necesar. Aș vrea să pun uh, domnului Locatari o întrebare în legătură cu memo-ul pe care mi l-a trimis la liniatul 21 se spune că pentru trasabilitate ar trebui să existe un sistem de identificare indirect. Nu înțeleg ce înseamnă. Poate ar putea să ne explice. În al treilea rând, Tot în această notă informativă vorbiți despre uh, nevoia de a identifica persoana care primește organul și doamna Bruncă ne-a spus că și comisia consideră că identificarea persoanei care primește organul nu trebuie să fie, să facă obiectul acestei directive. Mulțumesc doamnei Sanota pentru susținere și pentru informațiile suplimentare oferite. Și ceea ce ați spus în legătură cu dezbaterea și votul de mâine a directivei uh, privind asistența medicală transfrontalieră, sigur că și că acest subiect interesează și alți colegi și am cerut raportorului să lase organele în afara um, domeniului de aplicării acestei directive și din câte am înțeles, un amend de compromis va fi propus mâine pentru a acoperi acest domeniu. Deci sper că putem susține cu toții pentru a scăpa de o grijă. Mulțumesc domnului Andres pentru contribuția foarte interesantă la dezbatere și informația suplimentară oferită în legătură cu documentul Consiliului Europei. Din uh, câte știu, în preambulul uh, docu uh, documentului Comisiei nu se face referire la acest document al Consiliului Europei, dar putem să îmbunătățim, deci să, să schimbăm situația, să menționăm acest document, pentru că, bineînțeles, orice informații sau documente disponibile în momentul de față care ar putea fi utile acestei proceduri vor fi incluse. le vom discuta oricum. Vă mulțumesc foarte mult oricum pentru observații și sper că vom avea o nouă dezbatere pe această temă mai târziu. Mulțumesc! Thank you very much. Yes, I, if I understand well... Mulțumesc foarte mult, dacă am înțeles eu bine. Urmează să depuneți, să transmiteți ceva întrebări domnului Butarelli, care poate ne poate răspunde acum sau preferați în formă scrisă? Da, avem destul timp. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc întru totul observațiile doamnei raportor, care se referă la confidențialitatea și secretul informațiilor între cele două părți, donatorii și primitori. O trasabilitate totală și acces total la datele relevante pentru autoritățile competente și în domeniul controlelor necesare. Și de altfel, din acest motiv, noi sugerăm eliminarea articol, unui articol din propunere, respectiv articolului 17. Pentru că acest articol, din păcate, se referă la anonimizare. Și în intervenția mea uh, anterioară am subliniat că aceste date sunt acoperite de Uh, Directiva 9546. Această directivă subliniază în mod clar diferența între informațiile care se referă la o persoană naturală greu de identificat sau imposibil de identificat și, pe de altă parte, informațiile considerate anonime. Însă aici nu e vorba despre, ă, despre informații total anonime. Noi trebuie să sporim și să armonizăm măsuri la nivel național pentru a ne asigura că avem un principiu al confidențialității mai strict aplicat. Însă, nu trebuie să punem piedici autorităților competente să, pentru a avea acces la informații. Și de asemenea mai există un risc respectiv de a periclita sănătatea donatorilor și a primitorilor, înțelegem că nu sunt alte obiective de urmat, deci trasabilitatea este o noțiune care este perfect compatibilă cu principiul anonimității. Noi nu sugerăm o scădere uh, în ce privește protecția datelor, din contră, noi sprijinim acest mesaj care reiese din propunere. respectiv flux rapid și uh, detaliat de informații, însă care trebuie să fie foarte bine protejate. Referitor la întrebarea cu numărul 2, domnule președinte, era vorba de măsurile de codificare care ar putea permite organismelor competente să aibă acces la informații. Deci să aibă accese diferite de acces prin măsuri diferite. De exemplu, prin uh, intermediul unei chei sau a unui alt sistem de codificare. Ce e foarte important însă, având în vedere că urmează să adoptăm un sistem european de codificare, e foarte important că accesul total la informații referitoare la o persoană neidentificată, deci că acest uh, sistem de acces să fie folosit doar în situații speciale. Și aceasta nu numai datorită procedurii, ci și în uh, cazul unor uh, controle posibile. Și de aceea noi sugerăm ca în viitor să ne gândim la noile tehnologii, sistemele alternative, de exemplu, disponibile pentru a codifica informația și pentru a avea un acces total și rapid la informații atunci când e necesar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Încheiem acum uh, acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 5. E vorba de întreb o întrebare 2009-0003 privind uh, profilurile nutriționale și aș dori să dau cuvântul doamnei Auken, care o înlocuiește pe doamna Satu Hasi. Vă mulțumesc, domnule președinte. o locuiesc pe Satu Hasi, care într-adevăr nu poate participa la ședința noastră, însă regretăm faptul că Comisia încă nu ne-a transmis propunerea sau proiectul referitor la modul în care aceste evaluări uh, din punctul de vedere al sănătății trebuie făcute pentru produsele uh, profilurile nutriționale așteptam propunerea Comisiei deja din luna ianuarie și în acest context aș dori să întreb Comisia dacă e normal să se, uh, dacă, dacă, e, uh, dacă s-a făcut o propunere, dacă domnul Barroso a făcut vreo propunere Uh, însă care a fost transmisă doar președintelui PPE și nu președintelui comisiei noastre. Deci, din punctul meu de vedere, este o procedură cam ciudată. Însă, conform acestei propuneri, uh, industria agroalimentară a primit uh, un răspuns pozitiv din partea Comisiei și deci domnul Barroso a subliniat că trebuie să facem o excepție pentru produsele alimentare de bază pentru acest regulament. Pâinea, laptele, fructele și alte produse de consum curent care să fie considerate bune pentru sănătate, indiferent de conținutul lor de grăsim, de zahăruri, de, zahăruri, de sare și așa mai departe. Și aș dori să întreb Comisia dacă această derogare este prevenită, dacă ea a fost oficial anunțată și apoi, în al treilea rând, problema plafanelor, a pragurilor. Sunt doar zvonuri, însă e adevărat că aceste produse pentru mic dejun care conțin 20, 25 de grame de zahăr la 100 de grame, de exemplu, dacă pot fi considerate bune pentru sănătate, dacă ele sunt bogate în fibre, fără a menționa faptul că conțin și 25% de zahăr. Deci noi nu dorim să interzicem anumite produse alimentare, sigur, însă am dorit ca consumatorul să primească informații clare și uh, fiabile. De altfel, aceasta solicitam și noi prin uh, decizia noastră și sperăm ca Comisia să urmeze uh, modelul nostru. Deci pentru a sublinia, e adevărat că se face excepție pentru anumite produse de bază și, în al treilea rând, e adevărat că acest regulament va fi foarte vast, respectiv că vom putea în continuare să îi uh, mințim pe consumatori în ce privește conținutul alimentelor pe care le consumă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei primește acum cuvântul domnul Basil Matiudakis. Așa este? Da, vă rog, aveți cuvântul. Și după aceea vom avea un schimb de opinii. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc deputaților pentru această întrebare adresată Comisiei. Iar pot să vă spun că serviciile comisiilor, comisiei au lucrat pentru a stabili aceste profiluri nutriționale încă de la intrarea în vigoare a regulamentului. Deci, cu ceva timp în urmă. Primul pas în acest sens a fost cererea avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor. Aceasta s-a întâmplat în ianuarie 2008 și de atunci până acum Comisia s-a întâlnit cu statele membre și cu actorii implicați pentru a dezbate profiluri potențiale, testând de asemenea fezabilitatea, proporționalitatea lor, ținând cont de criteriile stipulate în regulament. S-au făcut multe comentarii, s-au primit multe reacții, așa cum s-a menționat, și am avut parte de discuții politice la nivelul cel mai înalt. Discuțiile continuă la ora actuală în cadrul Comisiei, iar măsurile pregătite nu sunt încă îndeajuns de bine elaborate pentru a fi prezentate Parlamentului înaintea alegerilor, deci înaintea noului mandat parlamentar. Comisia va prezenta o propunere care va ține cont de rolul important a anumitor categorii de alimente sau produse alimentare care reprezintă elemente esențiale ale dietei. În acest context și ținând cont de posibilitatea de a oferi derogări așa cum arată regulamentul, anumite alimente precum carnea, laptele, ouăle, legume și fructe și pâinile tradiționale vor fi excluse din domeniul de aplicare. Pentru anumite categorii ale produselor procesate, cum ar fi produsele din carne sau din brânzeturi, și aici se face o distinție între carne și produse din carne, deci pentru brânzeturi și produse din carne, se va acorda o atenție deosebită pentru a ne asigura că produsele tradiționale din aceste două categorii să poată prezenta în continuare indicațiile necesare fără să aibă profilurile nutriționale specificate în regulament. Deci, în acest sens, profilul nutrițional se va centra pe produsele procesate, care sunt o parte importantă a dietei, și în felul acesta se vor oferi noi oportunități de inovare de către industrie. Aceasta va duce la apariția de produse noi și va fi în beneficiul consumatorilor. Comisia consideră că acest principiu al profilurilor nutriționale care a fost dezbătut pe larg și este inclus în regulamentul adoptat de Consiliu și de Parlament este unul foarte important. Iată de ce vom prezenta măsuri care să țină cont de criteriile din regulament și care să fie în același timp proporționale în funcție de obiectivul său și de efectele asupra industriei. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că aceste profiluri nutriționale nu pot fi comunicate ca atare consumatorilor comunicarea cu consumatorii în legătură cu valoarea nutrițională a anumitor produse se face de obicei prin etichetare și în acest sens avem o altă propunere asupra informării consumatorilor asupra alimentelor. Însă s-a luat decizia să nu se facă um, prima lectură pe această temă aici la Parlament, deci discuțiile vor continua după alegerile parlamentare. De fapt, profilurile nutriționale doresc să permită anumitor produse să aibă anumite etichete și să facă anumite indicații importante pentru etichetare, dar nu reprezintă un scop în sine, pentru că profilul în sine nu oferă o informație importantă consumatorilor în ceea ce privește alimentele respective. Iar referitor la întrebarea privind scrisoarea adresată președintelui Barroso, eu unul uh, nu pot să fac comentarii pe această temă. Sper să înțelegeți acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you very much Mulțumesc foarte mult! Am două persoane înscrise pe listă. Doamna Corbet, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Sartori și doamnei Sati și vreau să, pot să vă spun că susțin această întrebare și vreau să mulțumesc Comisiei pentru răspuns. Însă am câteva întrebări suplimentare în legătură cu procesul politic. În urmă cu câțiva ani am adoptat o legislație generală în ceea ce privește alimentele și produsele alimentare unde s-a discutat foarte mult despre calitatea produselor și despre siguranța acestora. Și se spunea atunci că trebuie să avem o abordare mai rațională și nu una de natură politică. Bineînțeles că alimentele reprezintă întotdeauna o chestiune foarte delicată, plină de emoții și tocmai de aceea a fost atât de important că am reușit să înființăm um, Agenția Europeană de la Parma. Însă toată această discuție în legătură cu profilurile nutriționale ne face să vedem că, iată, reapar din nou emoțiile și aceasta la nivelul politic cel mai înalt. Domnul Barroso s-a văzut și el implicat. Deci, iată că suntem din nou pe pista greșită. Mă întreb dacă n-ar trebui să permitem agenției Euro europene să rezolve această chestiune, pentru că doar pentru asta fusese înființată. Aceasta ne-ar putea permite să uh, determinăm profilurile nutriționale de într-un mod absolut rațional, fără să lăsăm să se implice lobby-ul de tip politic. Un al doilea comentariu. Am ascultat cu foarte mare atenție întrebarea și răspunsul în legătură cu excepțiile, derogările pentru carne, ouă și așa mai departe, în special pentru produsele tradiționale. Și cred sincer că cel mai important lucru este să ținem cont că va trebui să promovăm aceste profiluri nutriționale tocmai pentru a evita indicații înșelătoare în legătură cu produse care nu sunt sănătoase. Deci, dacă ținem cont de acest lucru, atunci, în mod logic, ar trebui să tragem concluzia că există și multe produse tradiționale care sunt exceptate de la aceste profiluri nutriționale și că acesta, prin urmare, nu ar trebui să poată face niciun fel de indicație de sănătate. Deci, sunteți de acord cu, cu mine că toate aceste produse care obțin o derogare n-ar trebui să poată face niciun fel de indicație referitoare la sănătate. În sfârșit, o altă întrebare. Am văzut că în comunicarea pentru consumatori aceste profiluri nutriționale nu sunt menționate și cred că e păcat că nu s-a întâmplat acest lucru. Pentru că am aflat foarte mult, avem niște standarde minime de sănătate pentru toate produsele și cred că ar trebui să facem ceva cu aceste informații, să fie introduse în comunicarea pentru consumatori pentru a le oferi informații bune în legătură cu calitatea produselor pe care le mănâncă. Și ar trebui să avem un rol mult mai activ în cadrul acestei comunicări adresată cetățenilor noștri. A trebuit să implicăm și aceste profiluri nutriționale. Acestea sunt întrebările mele și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Rodberend, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin asupra justificării acestei legislații. De ce avem nevoie de ea? Vorbim de profiluri uh, nutriționale și nu-i deloc vorba de ceea ce spunea doamna Corbei. Nu-i vorba de a spune adevărul, de a spune ce este bun sau nu pentru sănătate. Aceste, nu trebuie să spunem dacă aceste indicații de sănătate sunt adevărate sau nu, pentru că nu acesta este scopul profilului în sine. De exemplu, dacă consider că un anumit produs alimentar este bun împotriva constipației pentru a îmbunătăți circulația sau pentru a reduce colesterolul, trebuie să știu în același timp că aceste caracteristici sunt sigure pentru sănătate. Pentru că dacă acest produs care ar putea avea un efect pozitiv pentru o anumită o anumită boală are în același timp un conținut ridicat de grăsimi, de sare sau altceva, atunci ar trebui să fiu conștient de acest lucru. Și cred că asta nu înseamnă neapărat că trebuie să spunem, de exemplu, ceaiul de mușețel e bun dacă vreți să fiți liniștit noaptea. De fapt, N-am înțeles care este legătura nici până în ziua de astăzi, pentru că n-am înțeles cine are nevoie de astfel de profiluri nutriționale. Agenția Europeană n-a fost înființată pentru a face astfel de legislații, ci a fost creată pentru că aveam nevoie de ea. Iar timp de foarte mulți ani, agenția a lucrat uh, fără să iasă prea mult la suprafață. Și mi-aduc aminte că directorul acestei agenții îmi spunea la un moment dat cum veți elabora aceste profiluri nutriționale și el îmi spunea dacă ne însărcinați cu acest lucru, atunci vă vom da un răspuns foarte bun. Iată că acum avem o directoare care l-a înlocuit pe acest director, dar și ea este depășită de situație. Eu încerc să înțeleg situația Există, de exemplu, foarte multe tipuri de cereale care se mănâncă dimineața cu mai mult zahăr, cu mai puțin zahăr, cu grăsimi și așa mai departe. Cum putem determina care sunt cele mai bune? Vom face o listă cu cele 200 și vom spune care este conținutul fiecăruia sau care este cel mai bun dintre ele sau cum? Pentru că, practic, nu poate să exista un produs care să fie perfect. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, DG Sanco, ne cunoaștem de foarte mult timp, ne-am uh, uh, cunoscut pe marginea mai multor legislații, însă pot să vă spun că această legislație este una proastă și aceasta ne conține foarte multe greșeli. Comisarul Borg, la doar două săptămâni după publicarea legislației, a trebuit să trimită o nouă comunicare în legătură cu limitele și problemele acestei legislații. Și în calitate de jurist, cred că aceasta nu este procedura cea mai potrivită. Asta nu înseamnă că trebuie să luptăm împotriva agenției europene, că trebuie să supărăm comisia, ci pur și simplu să vedem ce este util și ce nu. Comisia ne-a propus procedura de comitologie, foarte bine, eu una cred că avem nevoie de un punct de plecare sincer, așa cum a spus și domnul Arțidachis. Avem, în ceea ce privește producerea uleiului de măsline, de exemplu, pentru acesta lucrurile să stau foarte, foarte simplu. Dar ce se întâmplă cu toate celelalte soiuri de uleiuri și cu toate cele, acele produse tradiționale care nu sunt ambalate, pentru că nu ne vom ocupa doar de cele ambalate? Dorim o astfel de legislație pentru toate aceste produse tradiționale? Domnul Matsidakis ne-a spus deja care este punctul de plecare, unul rezonabil, și anume că vor exista derogări, excepții, și aș vrea să adaug o excepție aici, pentru că vorbim acum de profiluri nutriționale. Nu este vorba aici de interdicții, nici de etichetare, ci de stabilirea unei legături între anumite indicații pentru sănătate și profilul alimentelor. Parlamentul a hotărât că dacă o parte a acestui profil nutrițional nu este respectat, atunci trebuie să se indice în mod clar, de exemplu, că există un conținut ridicat de zahăr, de grăsimi, de sare și așa mai departe. Există un lucru foarte bun din ce s-a spus până acum, vom analiza îndeaproape produsele procesate, însă, pe de altă parte, în raportul din luna ianuarie și în raportul Agenției Europene, n-am văzut nicio remarcă care să mă ajute să, să facem progrese. De exemplu, s-a făcut o clasificare a tuturor tipurilor de, de iaurt, deci cum puteți stabili ce este acela un profil nutrițional bun? țineți cont de avizele oamenilor de știință care spun, de exemplu, că iaurtul este bun dacă are un anumit conținut de materii grase sau cum veți face? Pentru mine 1% e deja prea mult, pentru soțul meu care nu are probleme cu greutatea poate să meargă până la 100% conținut de grăsimi și nu are nicio problemă. Deci cum veți putea concilia aceste obiective? Mulțumesc. Doamna Auken, încă o dată vă dau cuvântul. Øh, man kan sige tak til kommissionen for svaret, som jo... Vreau să mulțumesc comisiei pentru acest răspuns, care confirmă zvonurile pe care le-am auzit. Deci, într-adevăr, se întâmplă exact ceea ce credeam că se întâmplă, întâmplă și dacă lucrurile sunt atât de complicate, cum spune Dagmar, uh, Trebuie să spun că avem foarte puțin timp la dispoziție. E chiar atât de complicat să, să obțină informații în legătură cu aceste profil, profiluri nutriționale. Uh, nu am putea obține un răspuns uh, clar și precis uh, că pe cutare cutare produs uh, nu poate să se spună că e bun pentru sănătate dacă nu e așa, dacă are ingrediente care fac ca acest produs să nu fie bun pentru sănătate. Deci un produs poate să, sau fibrele numeroase dintr-un produs pot fi bune pentru sănătate, dar dacă el conține și mult zahăr, mai e oare bun pentru sănătate? Trebuie să așteptăm să vedem ce ne va transmite comisia, dar trebuie să subliniem faptul că urmărim cu multă atenție ce se face, ce se întâmplă, pentru că știm cu toții că e foarte important ca consumatorii să aibă la dispoziție informații în timp util în legătură cu conținutul produselor pe care le vor mânca și să nu existe pe ambalaje lucruri care să inducă în eroare. Deci cerem comisiei să se asigure că în uh, comunicare să se respecte regulile să se adreseze Parlamentului European, Comisiei uh, de resort din Parlamentul European. Mulțumesc. Okay, thank you very much. Mulțumim. Acum am pe listă pe domnul Zibă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii consumă alimente sănătoase. Cu toții facem efort în acest sens, dar ne dăm seama că obezitatea este un fenomen uh, din ce în ce mai uh, grav, uh, că trebuie să-i acordăm cât mai multă atenție și aceste informații de pe ambalaje nu reprezintă un panaceu, nu ne vor permite să rezolvăm toate problemele. După cum a spus și doamna Rodberent, aș vrea să știu pe ce bază științifică uh, se bazează comisia pe, în profilurile sale nutriționale pe care le face. Știm foarte bine că în domeniul dieteticii există atât de multe școli diferite, fiecare pretinde că este cea mai bună. Bineînțeles, nimeni nu va contesta faptul că e foarte bine să se mănânce fructe proaspete, că astfel vom trăi mai mult, ne protejăm de cancer, dar în rest, auzim tot felul de lucruri uh, în domeniul alimentației, uh, adevărate sau, sau nu. Deci aș vrea să știu pe ce bază științifică vă, vă, ce bază științifică folosiți și în al doilea rând, nu e important doar uh, conținutul sau elementele, un element din uh, alimente, uh, pentru că alimentele au mai multe componente și, bineînțeles, dozajul contează. Se spune de multe ori faptul că consumatorii și-au deciziile în mod rațional, dar haideți să fim serioși, luăm întotdeauna decizii absolut raționale în viața de zi cu zi? Aș vrea să știu de asemenea dacă ați făcut și studii de ordin psihologic sau dacă aveți intenția de a realiza astfel de studii pentru a vedea care este efectul anumitor indicații asupra consumatorilor, pentru că cred că vom fi surprinși să observăm că anumite afirmații vor avea tocmai uh, efectul contrariu, cu cât uh, Um, interzicem sau descurajăm oamenii să consume anumite uh, alimente și cu atât ele vor fi, li se vor părea mai apetisante. Acest lucru nu sunt sigură că e valabil doar pentru copii, ci și pentru adulți. Deci aș vrea să știu dacă Comisia a ținut cont de acest fenomen și dacă are de gând să treacă la al doilea nivel al acestei analize. Dacă ne va prezenta, dacă ne va da criteriile ca, clare pe care se bazează în studiile sale. Thank you very much. Mulțumim. Ultima pe listă este doamna Renata Zomer. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că uh, am ajuns atât de târziu. Uh, am uh, fost în ambuteaje. Uh, nu am auzit tot ce a spus reprezentantul comisiei. Am ascultat-o pe doamna Rodberand. Uh, am oricum uh, cel puțin o idee în legătură cu conținutul dezbaterilor dumneavoastră. L-am ascultat și pe Richard Sieber. Uh, fructele sunt bune pentru sănătate, foarte bine, dar mi-aduc aminte că atunci când am început să studiam ce ne-ar putea ajuta să luptăm împotriva cancerului, am întrebat comisia care sunt avantajele fructelor, pentru că multe fructe au un conținut ridicat de zahăr, deci sunt oare toate fructele bune pentru sănătate? Eu, bineînțeles, e vorba de fructele um, E vorba de uh, fructe proaspete, dar și Comisia ne-a spus că, într-adevăr, unele fructe conțin prea mult zahăr deci nu putem neapărat să spunem pe viitor fructele sunt bune pentru sănătate, punct. Ne-am depărtat de această dezbatere. Unii deputați din grupul verzurilor au spus că trebuie să se țină cont și de numărul zile, numărul de zile pe care fructele le-au petrecut în magazine pentru că concentrația lor în apă scade cu cât fructele rămân mai mult în magazine și conținutul de zahăr crește și deci cereau să se indice și de cât timp au fost culese aceste fructe. Mă bucur că s-au prevăzut excepții în ceea ce privește profilul nutrițional al diferitelor alimente, legătură cu valorile maxime de materii uh, grase, de grăsimi, de, de zahăr, uh, săruri și așa mai departe. Eu consider că aceste informații trebuie să privească produsele de bază fundamentale în alimentație. Nu uitați, acum câțiva ani am vorbit deja despre pâine și ne-am dat seama că pâinea e foarte diferită. Nu, că nu putem compara pâinea albă din țările din sud cu pâinea neagră din uh, țările din uh, nordul Europei și comisia a fost surprinsă de atitudinea noastră. Dar este absolut normal. De, există o diversitate mare în universitații în Uniunea Europeană, există foarte multe specialități regionale care fac parte din cultura noastră. de secole oamenii consumă aceste specialități și nu au murit din cauza lor. Sunt europenii mai grași decât uh, cetățenii altor țări industrializate? Nu cred și nu cred că etichetând diferit alimentele, vom, lucra împotriva, vom lupta împotriva obezității. Putem face alte lucruri, putem face campanii de informare, de conștientizare a problemelor care trebuie să aibă loc încă de la vârste foarte mici, din grădiniță, pentru că e adevărat că oamenilor nu le pasă prea mult de valoarea nutrițională a alimentelor um, oare va avea acest lucru repercusiune asupra Uh, produselor uh, asupra agriculturii? sau evapora sau uh, s-a insistat asupra faptului că consumatorii nu trebuie induși în eroare de uh, reclame mincinoase. Oare trebuie să evităm că consumatorii să nu fie induși în eroare sau trebuie să educăm consumatorii pentru ca acestea să consume bine? Trebuie să învățăm că anumite produse alimentare sunt pur și simplu foarte rele pentru sănătate. Atunci trebuie să creăm uh, un, uh, o etichetă de proastă calitate. Știința ne spune că lucrurile nu funcționează așa, nu putem evalua astfel alimentele. Oare astfel, astfel vom permite cetățenilor să aibă o uh, alimentație echilibrată? Nu, trebuie să țină cont de persoana respectivă, de vârsta sa, de stilul de viață, dacă este sedentar sau nu. Toate aceste, aceste profiluri nutriționale sunt absurde a fost și în trecut și sunt și astăzi. Deci aceste excepții prevăzute pentru produsele de bază, pentru specialitățile regionale, da, de, dovedesc faptul că conceptul nu poate funcționa. Este un concept politic, uh, valorile limite sunt politice și oamenii politici trebuie să se pronunțe și nu Agenția pentru Securitate Alimentară. Parlamentul are posibilitatea de a controla, trebuie să folosească aceste prerogative în uh, fața Consiliului, pentru că, repet, e vorba de um, un demers pur politic fără baze științifice. Cred că nu folosește la nimic Uh, o astfel de uh, prevedere, legislația este deja foarte strictă și nu avem produse alimentare proaste pe piață. Nu are rost să mergem mai departe, trebuie doar să îi învățăm pe cetățenii noștri să se hrănească corect, în mod echilibrat și să se și miște mai mult. Ähm, das wird unsere, um... Oricum, uh, se prevăd în text și câteva uh, elemente cu adevărat utile pentru consumatori, ca acestea să nu se enerveze și mai mult împotriva Uniunii Europene, mai ales acum înainte de alegeri. Cred că ceea ce am făcut în uh, legislatura trecută în legătură cu toate aceste profiluri nutriționale și declarații legate de sănătate și așa mai departe ar trebui pur și simplu abolite pentru că nu corespund realității uh, ba, unor baze științifice și nici nu funcționează. Mulțumesc! Thank you very much indeed, uh, Mrs. Auken Vă mulțumesc foarte mult, doamna Auken dorește din nou cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu o să relansez uh, dezbaterea, am adoptat ce am adoptat și trebuie să ne menținem poziția. Însă, să spunem, de exemplu, că fructele sunt bune pentru sănătate. Avem o mare parte din cetățenii europeni care suferă de diabet de tip 2 care sunt uh, considerați uh, sănătoși, însă care nu ar trebui să consume anumite fructe și că ar trebui să mănânce doar legume. Și foarte puțin știu acest lucru, foarte puțină lume știe că există în... Deci zahărul din uh, uh grapefruit este, cantitatea de zahăr din grapefruit este mai mare decât în uh, portocale. Deci cetățenii trebuie bine informați, cetățenii ar trebui să știe ce conțin anumite produse și faptul că dorim să secretizăm aceste informații sau să spunem că e de competența autorităților regionale și că deci uh, orice uh, produs e bun pentru sănătate, e o prostie. Deci cetățenii ar trebui să aibă acces la informații în legătură cu conținutul produselor și mă gândesc la ce spunea doamna Corbei. Dacă sunt uh, derogări, atunci trebuie ca aceste Uh, derogări uh, să vizeze, să fie aceleași pentru toate produsele. Dacă un produs, de exemplu, are un conținut foarte mare de grăsimi, uh, cei care suferă de colesterol trebuie să îl evite. Însă dacă cetățenii nu știu ce conțin produsele, n-au cum să o facă. Fiecare poate trăi cum vrea, însă totuși trebuie să aibă posibilitatea de a face o alegere în cunoștință de cauză. Mulțumesc, spune președintele, avem foarte mult timp la dispoziție, vă pot da cuvântul de mai multe ori. Put putem uh, discuta despre sănătate și dacă cineva e supărat pe fructe, nu e nicio problemă, vă dau cuvântul. Aveți cuvântul încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Doar uh, aș dori să dau un răspuns. În ce privește valoarea nutrițională, etichetarea va fi uh, reglementată prin directiva privind etichetarea. Sigur că e bine ca cetățeanul să știe, citind de pe eticheta de pe produs, ce conține produsul respectiv dar uh, profilul nutrițional nu e același lucru. Poate vă pot da un exemplu ca să vă lămuresc. Putem uh, redacta, putem adopta legislație doar pentru consumatorul obișnuit. Acest consumator obișnuit e consumatorul care este relativ sănătos și nu putem să ținem cont de toate problemele de sănătate de toate grupurile de risc care au anumite probleme de sănătate. Am put, aș dori să putem face acest lucru prin legislație, dar trebuie, nu, nu se poate, deci trebuie să legiferăm pentru uh, consumatorul obișnuit care deci este relativ sănătos. Vă mulțumesc, spune domn președinte, aș dori să dau cuvântul reprezentantului comisiei încă o dată pentru că s-au pus atâtea întrebări încât uh, e nevoie de răspunsuri. Deci, domnul Maturakis, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cum se va pune problema atunci când vom avea un proiect de măsură uh, de discutat la Parlament. Însă, o să încerc să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate mai ales întrebările puse de, de, de deputați. Pentru a răspunde la întrebările doamnei Corbei, aș dori să vă spun sus și tare că atunci când vorbim de derogări, care sunt prevăzute în regulament, ne referim la derogări legate de profilurile nutriționale. Deci anumite alimente sau categoriile de alimente care vor cădea sub incidența derogării nu uh, vor fi, nu vor fi acoperite de profilurile nutriționale. Și dacă e vorba de reclamații care sunt considerate uh, întemeiate, uh, putem să le aplicăm fără niciun fel de probleme. Asta înseamnă derogarea. Însă, interzicerea figurează în regulament și e vorba de anumite excepții, respectiv uh, uh, băuturile alcoolice. Uh, sigur, uh, conținutul de alcool, cantitatea de alcool conținută într-un anumit băutur, într-o anumită băutură nu poate fi considerată, nu poate fi uh, supusă excepției. Spuneați că ar trebui ca consumatorii să fie informați uh, prin intermediul profilurilor nutri nutriționale. Cred că doamna Sommer a răspuns la întrebare, la fel ca și doamna Auken profilurile nutri nutriționale, așa cum spuneam la început, nu vor fi transmise ca atare consumatorului, ci vor fi filtrate pentru a vedea dacă anumite produse trebuie să poarte aceste etichete cu profilurile nutri nutriționale. Și aș dori să răspund și întrebării doamnei Zeber pe, acea, pe această cale, pentru că suntem conștienți de faptul că consumatorii se bazează pe anumite criterii atunci când cumpără alimentele, uh, gust, preț, uh, disponibilitate. Mă întreb uh, dacă profilul nutrițional ar putea fi un astfel de factor. Însă atunci când vom adopta regulamentul cu privire la considerațiile nutriționale, care sunt tot mai importante pentru consumatori, având în vedere faptul că gradul de sensibilizare al consumatorului în ce privește relația între alimentație și sănătate, vom ține cont de aceste profiluri nutriționale. Sunt de acord cu doamna Sommer, suntem de acord pe multe uh, subiecte, de fapt avem foarte puține subiecte de divergență. Credem că educarea, informarea e foarte importantă. Informarea consumatorilor e foarte importantă. Însă, nu sunt de acord cu doamna Zomăr că etichetarea nu este unul dintre modurile prin care să îl informăm pe consumator și să-l ajutăm să facă o alegere adecvată. În consecință, sigur că etichetarea nutrițională va ajuta consumatorul în acest sens. Eu sunt convins de, convins de acel lucru. Însă, solicitările sunt uh, o măsură voluntară și nu obligatorie. Și aici intervenim noi cu profilurile nutriționale. Domnule Seber, s-a dovedit că aceste solicitări reprezintă un factor care influențează alegerea consumatorilor când, își, când cumpără mâncare. Deci scopul acestor profiluri este să se asigure că consumatorul nu este indus în uh, e eroare. Nu ar trebui să punem în uh, evidență doar aspectele pozitive ale produsului, calitățile lui și să trecem uh, cu vederea defectele lui, deși sunt de acord cu doamna Somar că Um, alimentația uh, generală a consumatorului obișnuit e uh, punctul de plecare. Și în fine, domn președinte, nu EFSA a instituit aceste profiluri nutriționale, ele figurează în regulament, ele au ajuns la comisie prin procedura standard, uh, domnul Seber nu e la latitudinea noastră. În regulament se spune că e vorba de procedura de reglementare cu, de comitologie cu control. EFSA și-a dat, uh, a publicat avizul, însă Comisia și statele membre, conform uh, procedurii de control, uh, do, control parlamentar, va trebui să ia decizia finală. Sper că am răspuns la toate întrebările. În fine, nu ne referim la uh, produse individuale în ce privește profilurile nutriționale. Nu, noi încercăm să uh, găsim o serie de profiluri care să se aplice unor categorii de alimente, deci pe categorii de alimente, așa cum spuneam, care sunt importante în alimentația generală. Deci pentru a avea anumite considerente pentru a permite consumatorului să facă diferența de între anumite profiluri nutriționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Încă două sau trei persoane au, s-au înscris la cuvânt. Domnul Zibar. Frage noch einmal zu stellen, und zwar der Kommission. Mulțumesc. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă pune o altă întrebare, pentru că Comisia cred că nu a răspuns întrebării pe care o pusese mai devreme. Dumneavoastră plecați de la ipoteza că consumatorii iau decizii raționale. Întrebarea mea era dacă Comisia a făcut studii pentru a vedea care sunt criteriile utilizate de consumatori atunci când cumpără alimente. Dumneavoastră afirmați că decizia consumatorului este una rațională, însă foarte multe studii arată că nu este chiar așa și atunci vreau să întreb Comisia dacă există studii pentru a vedea ce se întâmplă în aceste cazuri. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc. Vroiam să cerem Comisiei să facă studii în acest sens un lucru pe care l-am deplorat până acum este că suntem în așteptare și că lobbyurile au putut interveni înaintea noastră. Și, practic, totul a fost amânat, amânat, acum amânat până la viitorul mandat legislativ, pentru că s-au făcut uh, foarte multe uh, presiuni asupra comisiei și aștept și răspunsul comisiei pentru care mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Matsudakis, doriți să adăugați ceva față de răspunsurile date domnului Ziber? Mulțumesc. Răspunsul este următorul. Comisia nu a cerut studii specifice asupra comportamentului consumatorilor, dar există totuși studii disponibile pe care noi le-am analizat și, după cum vă spuneam, deși indicațiile nutriționale nu sunt prioritare pentru toți consumatorii, pentru unii dintre ei acestea sunt totuși importante. Mulțumesc! Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și sper să ne vedem cu toții mâine dimineață pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Mâine este ultima noastră întâlnire. Aș vrea să vă subliniez încă o dată că vă aștept aici pentru poza comisiei noastre la ora prânzului și după aceea la un cocktail seara. Vă mulțumesc și seară plăcută!